Aș vrea mai întâi să adoptăm ordinea de zi. Nu sunt observații, se adoptă. Așa că putem continua. Ne ocupăm de punctele 2 până la 4 de pe ordinea de zi. După cum știți, acestea presupun alegerea celui de-al doilea, treilea și patrulea vicepreședinte. Mă bucur foarte tare că putem acum să continuăm cu aceste chestiuni ca să completăm componența biroului nostru. Și pentru a îl face perfect funcțional, astfel încât să ne desfășurăm activitatea și să ne achităm de sarcinile și responsabilitățile instituționale. Nu cred că trebuie să vă amintesc de ce am întrerupt alegerile pentru componența biroului. Era o regulă care încă nu era perfect integrată în acordurile și negocierile grupurilor politice, așa că nu dispuneam de toate condițiile necesare ca să Uh, respectăm noua regulă 241 și cred că acum se întrunesc aceste condiții, așa că putem merge înainte pe această bază. Trebuie să numesc uh, supleanții care înlocuiesc membrii de drept ai, comisi uh, ai comisiei. Avem Eva Kaili care înlocuiește pe Catalin Ivan, Simona Bonafé eh, înlocuiește Richie Morgan, Bent Luke înlocuit și de asemenea Cora Van Neuvenhausen. Nu sunt alți supleanți, din câte știu eu. Și acum o să declar, o să verific dacă vorumul e atins pentru a putea vota. Se pare că da. Da, Sven? Sunt nelămurit acum. N-am nicio problemă pe fond, dar ca să evităm să avem probleme juridice, din câte am înțeles eu regulile, supleanții trebuie să fie supleanți din Econ, corect sau nu? Sau poate fi supleant orice membru al Parlamentului? Pentru că nu vreau ca rezultatul după aceea să fie pus sub semnul întrebării. Ar fi păcat. Președintele, după cum știți, există și posibilitatea aceasta de a, de a avea supleanți pentru voturi. Deci, prin analogie, e prevăzută și pentru alegeri. Pot fi supleanți și văd că sunt numai membrii ECON. Cei pe care i-am eu pe listă nu uh, ar fi în situația pe care o menționați vorbim de ceva ce, cel puțin, din ce văd eu pe listă, sunt numai supleanți Econ. Deci, putem purta discuția respectivă într-un alt moment. Am verificat vorumul și acum o să fac un apel la candidaturi, mai întâi pentru postul de al doilea vicepreședinte. Avem propuneri? Doamna Pervanș Berez. Mulțumesc. Aș vrea să o propun, să-l propun pe Peter Simon. Mulțumesc, spune domnul președinte. Candidatul a fost desemnat. Candidatul este de acord cu candidatura? Da, se răspunde. Da. Știu că sunteți membru de plin al Comisiei Econ și că ați completat uh, declarația privind interesele financiare, deci vă propun să îl alegem prin aclamare. Felicitări! Ar trebui acum să veniți aici la prezidiu. Trecem acum la alegerea celui de-al treilea vicepreședinte și v-aș întreba dacă aveți propuneri. Vă rog. Aș vrea să propun pe Kay Schmoenberg. Mulțumesc. Candidatul este de acord? Știu că este membru de plin al Comisiei Econ. A completat în mod corespunzător declarația privind interesele financiare, așa că Acum consider că o putem alege prin aclamare. Felicitări, Chei, și mulțumesc foarte mult! Vă invit acum, de asemenea, să veniți la prezidiu. I will call for nomination for the... Invit acum candidaturi pentru postul de al patrulea vicepreședinte Burkhardt. Domnule președinte, numele PPE propun pe colegul Ludec Niedermayer. Mulțumesc. Candidatul este de acord să fie desemnat. Știu că e membru de plin al Comisiei Econ și a completat în mod corespunzător declarația de interese financiare deci, felicitări! acum că avem un birou complet, putem continua și trecem la punctul la comunicări ale președintelui. Am o actualizare referitoare la trialoguri, al treilea trialog. S-a purtat uh, săptămâna aceasta, uh, marți, S-a vorbit de limitarea la o singură tranzacție, s-a vorbit de calcularea expunerii pentru securitizare și recunoașterea măsurilor de atenuare a riscurilor pentru securitizare, însă va fi nevoie de mai multe discuții pentru a ne pune de acord în legătură cu uh, tratamentul uh, creditelor mezanin și în legătură cu uh, transferurile. La este, s-au făcut progrese majore în legătură cu cerințele de program pentru cadrul STS, dar colegiitorii au ajuns la divergențe de opinii în legătură cu procesul de certificare, rolul țărilor, părților terțe, în special și supravegherea securitizărilor STS. Negocierile au intrat în argumentări și explicații mai detaliate și legiuitorii s-au pus de acord în legătură cu metoda de a continua să se lucreze la un, măsur, la un pachet de măsuri care să uh, stabilizeze piețele de securitizare. În legătură cu cerințele de transparență, pozițiile s-au apropiat dat fiind că ambele brațe legiuitoare par să se pronunțe pentru întărirea poziției depozitarilor pentru securitizare, dar urmă, urmează să se mai dezvăluiască și alte detalii în legătură cu cadrul reglementare pentru acești depozitari. Acestea sunt necesare, dar încă o dată ne-am pus de acord și în legătură cu metoda și mulțumesc Comisiei pentru contribuția constructivă în aceste negocieri. Și în uh, încheiere, nivelul politic a validat uh, părți uh, din ambele um, dosare. Negocierile EFRA s-a ajuns la un acord, s-a prelungit finanțarea, mai multe amendamente ale Parlamentului au fost acceptate de părțile la trialog și acele uh, amendamente presupun, uh, printre altele, obligații de raportare suplimentare pentru comisie, precum și findarea uh, AFRS uh, prin EFRAC și PIB. Felicitări domnului Stolojan și consultarea cu comisia e prevăzută pentru reuniunea din, martie, din 22 martie. Trecem acum la punctul 6, echivalența regimurilor din țările terțe, schimb de opinii cu Comisia Europeană și autoritățile europene de supraveghere. Aș dori să urez bun venit uh, lui uh, Olivier Gerson, de director general la DG FISMA și celor trei președinți uh, ale ai autorităților de supraveghere. Cred că discuția este cât se poate de oportună și vizează o problemă care, bineînțeles, în sine este importantă și, în plus, se găsește în centrul atenției, date fiind uh, viitoarele negocieri privind retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Subiectul este foarte complicat și mă bucur să avem ocazia să facem un schimb de opinii cu interlocutori atât de pertinenți. Mai mult, după cum știți, Comisia a publicat recent un document, o comunicare, cred, pe acest subiect. Acum aș dori să începem cu domnul Ghersa. Vă dăm cuvântul preț de 5 minute, vă rog. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bună dimineața, stimați membri ai Parlamentului European și vă mulțumesc și pentru acest prilej de a discuta despre activitatea Comisiei în legătură cu echivalența regimurilor din țările terțe în ceea ce privește supravegherea. Cum spuneați, e o discuție cât se poate de oportună. Pe 27 februarie am uh, publicat un document de lucru al personalului Comisiei Înțeleg că deja s-a purtat o bună primă discuție cu vicepreședintele Dombrovski săptămâna trecută pe acest subiect. Așadar, ce înseamnă echivalența aceasta? Regimurile din țările terțe au reprezentat uh, o parte importantă din legislația Uniunii în materie financiară. Abordarea a evoluat de-a lungul timpului Uh, în toate actele legislative adoptate de la criza financiară încoace, ne-am întrebat dacă dispozițiile din țările, dacă e nevoie de dispoziții privind țările terțe și ori de câte ori s-a răspuns afirmativ, am lucrat împreună cu dumneavoastră, cu Parlamentul European și de asemenea cu statele membru, membre prin Consiliu pentru uh, avea măsurile de protecție corespunzătoare. Piețele financiare nu sunt simple piețe, ele sunt piețe globale și nu uh, vizează doar Uniunea prin urmare, nu se limitează la ea. E corespunzător de aceea să vedem cum îi tratăm pe operatorii străini și ce standarde uh, dezvoltate de Uniunea Europeană sau de G20 sau alte foruri uh, pertinente sunt implementate. Deci, uh, Felul în care se implementează aceste dispoziții reprezintă un instrument util de a ne asigura că standardele internaționale sunt aplicate în mod corect și în afara Uniunii. Însă echivalența pentru Uniunea Europeană urmărește mai multe obiective. Vrem să evităm importarea unor riscuri în mod nejustificat, să le aducem în sistemul nostru financiar și când acceptăm să importăm riscuri, vrem să avem încredere în felul în care jurisdicțiile terțe le gestionează. Vrem să evităm posibilitatea de a avea arbitraj uh, de reglementare sau chiar eludare pe față. Cine nu joacă după reguli poate, prin activități transfrontaliere, să creeze riscuri suplimentare pentru stabilitatea financiară a Uniunii. În anumite situații concrete, echivalența poate ajuta să se gestioneze efectele nedorite, extrateritoriale, datorate um, anumitor sau provenind din anumite reguli. Echivalența se bazează pe o evaluare a regimurilor de reglementare și a sistemelor de reglementare și supraveghere din țări nemembre. Ca proces, uh, încearcă în principal să vadă dacă regulile din aceste țări neeuropene ajung la aceleași rezultate în materie de reglementare și supraveghere ca și regulile din Uniunea Europeană. Echivalența se acordă uh, în funcție de încrederea în sistemul de reglementare și supraveghere, fără a permite uh, riscuri pentru stabilitatea financiară, pentru comportamentele pe piață sau alte riscuri pentru Uniunea Europeană. În general, așadar, echivalența pentru regimurile din țările terțe uh, uh, fluctuează sau variază în funcție de obiectivele urmărite, procesele decizionale implicate, regulile care trebuie aplicate și așa mai departe. Principalul motiv pentru care nu avem un instrument unic pentru toate tipurile de echivalență este că avem reglementări gândite în funcție de scopul urmărit. Cu alte cuvinte, nu avem un singur act legislativ care să gestioneze aspectele externe ale uh, pieței financiare uh, unice europene. De aceea, până acum, a părut mai logic să ne ocupăm de echivalență de la caz la caz. Înțeleg, bineînțeles, că există opinii diferite în acest sens, inclusiv în cadrul acestei comisii. Documentul nostru de lucru arată că acest nivel de flexibilitate a, a ajutat regimurile noastre de echivalență să-și dovedească valoarea cred că veți fi de acord că verificarea solidității uh, regimurilor prin raportarea țară pe țară pentru a exclude anumite uh, industrii trebuie să bazeze pe proceduri diferite decât uh, verificarea bazei prudențiale pentru uh, agențiile de uh, credit. Acum uh, câțiva ani, uh, predecesorul meu, Jonathan Fall, a discutat cu această comisie și a pus accentul pe importanța proporționalității. Nu putem folosi aceleași repere pentru a evalua riscurile pentru jurisdicții cu impact mai mare sau mai mic. Există jurisdicții cu o amprentă financiară internațională mai mică, cu o interconectare mai mică cu piața noastră. Altele presupun o analiză mult mai atentă pentru că există o mult mai mare interconectare cu sectorul financiar din Uniunea Europeană. Și când spunea uh, domnul Fol aceste lucruri, uh, eram în mijlocul unei discuții, uh, în toiul unei discuții pentru care mm, echivalența era mm, foarte importantă pentru relația cu Statele Unite și mi-amintesc că Steven Meyer și cu mine am avut multe discuții grele, inclusiv în legătură cu practicile de supraveghere cu uh, omologii noștri americani. Din uh, reacția publică inițială la documentul nostru, pare că proporționalitatea este o trăsătură nouă, dar, așa cum vă explicam, de fapt, este o trăsătură constantă a abordării noastre în ceea ce privește echivalența regimurilor din țări în materie de supraveghere, pe care am pus-o în aplicare în multe cazuri mai ales în cazul pe care tocmai l-am menționat. Să vă explic ce am încercat să realizăm prin acest document de lucru al Comisiei. Esențialmente este vorba de un inventar al procesului, proceselor de echivalență cu țările europene în materie de legislație privind piețele financiare pe baza experienței de până acum. Este o inventariere care arată cum Uh, produce rezultate în sensul protejării stabilității, integrității piețelor financiare europene, această echivalență, încurajând același, în același timp integrarea piețelor uh, financiare. După 200 de decizii am considerat că e nevoie să facem această inventariere și să aducem mai multă transparență pentru opinia publică. Se arată că trebuie să mai lucrăm pentru a consolida acest sistem de echivalență și pentru ca el să devină mai eficace. Adică trebuie să insistăm mai mult pe proporționalitate și pe evaluarea riscurilor. De asemenea, se sugerează în document că rolul agențiilor de supraveghere europene ar trebui să devină mai clar și pentru a ajuta cadru, și susține acest cadru pentru anumite jurisdicții străine, dar și pentru a participa la monitorizarea și punerea în aplicare odată ce o decizie pozitivă de echivalență a fost uh, adoptată de către Comisie. Pe scurt, deci, documentul de lucru al Comisiei nu prezintă vreo propunere nouă în acest moment. În schimb, încearcă să clarifice ce poate și ce nu poate să facă Comisia atunci când ia o decizie privind echivalența. Din pro- experiența noastră de proporționalitatea și uh, deciziile luate în funcție de valoarea riscurilor nu au fost bine înțelese de participanți până acum și sperăm că acest document va duce la o modificare și o îmbunătățire a acestei situații. Și înainte de a încheia, domnule președinte, aș vrea să mă refer și la temporizare, la calendar. Avem aceste regimuri de echivalență de ceva vreme. Intenția inițială era să publicăm acest raport ca parte a apelului de anul trecut la probe, la dovezi, care făcea parte dintr-un proces mai larg, după cum știți. Analiza pentru echivalența cu țările terțe a necesitat mai mult timp și trebuie văzută, deci, în contextul eforturilor uh, mai largi de ajustare a legislației europene după criza financiară. de anul acesta vor începe mai multe procese de revizuire legislative și s-ar putea să propunem și revizuirea anumitor abordări pentru țările terțe, unde cazul, uh, în funcție de ce am învățat din acest uh, exercițiu de inventariere care a dus și la redactarea documentului de lucru. E un lucru pe care l-am susținut și în apelul la dovezi de anul trecut. Separat, ca și măsuri de continuare ale comisiei, în cadrul uh, măsurilor acestora așteptăm cu nerăbdare să vedem care vor fi și reacțiile viitoare ale Parlamentului. Mulțumesc! Mulțumim lui Olivier Gerson. Aș dori să dau cuvântul uh, președintelui uh, Eva Mulțumesc, domnule președinte. Olivier, Olivia a prezentat deja uh, Mm, regimurile din țările terțe, echivalența, uh, nu încercăm să obținem transpunerea acquis comunitar în alte legislații, ci să vedem uh, cum putem să comparăm uh, rezultatele de supraveghere din țările terțe cu cele europene pentru a ajunge la un regim unificat și acum, așa cum spunea Olifia, avem un grad de flexibilitate destul de mare în acest proces. În domeniul uh, Uh, bancar, echivalența regimurilor din țări se referă la confidențialitate, un risc mai mic și uh, supraveghere uh, prudențială. Uh, prevederile uh, privind un risc uh, mai mic ne permit să identificăm gapuri de supraveghere dacă cadrul de supraveghere din țările respective este recunoscut ca fiind echivalent. Și asta are un efect pozitiv asupra cerințelor de capital. Și um, favorizează activitățile de echivalență din, cu țările terțe. Există de asemenea posibilitatea de a invita autorități de supraveghere în uh, uh, forumuri uh, și aici ne axăm foarte mult pe secretul profesional, pe regimurile din acest domeniu. Și deci putem vorbi de o evaluare care uh, susține uh, supravegherea de cooperare și schimbul de informații. Și apoi supravegherea consolidată se referă la opțiunea pe care o autoritate competentă UE o are de a nu introduce supraveghere consolidată pentru uh, grupurile bancare din țările terțe la nivel european. Opțiunea poate să fie folosită în cazul în care acest cadru de supraveghere cu țara terță este echivalent cu cel european. Această echivalență privind supravegherea consolidată este foarte importantă pentru că elimină sub Uh, suprapunerea uh, cerințelor și de ce permite uh, simplificarea structurilor de grup. Evaluările de echivalență sunt efectuate de către Comisie. Sigur că și agențiile de supraveghere europene își aduc contribuția. Deci ne axăm mai mult pe Uh, prevederile privind cerințele de capital pentru confidențialitate. În total, uh, EBA a evaluat că doar 8 țări uh, sunt expuse la risc și doar 22, 34 de autorități din 22 de țări au astfel de cerințe de confidențialitate. În orice caz, prevederile noastre sunt transparente și simple. Uh, țările terțe evaluate de către EVA uh, nu au nimic uh, de spus în proces sau nu își pot exprima interesul de a fi evaluate. Comunicarea cu aceste țări intervine la începutul procesului, când cerem informații relevante în ce privește cadrul de supraveghere și la sfârșit când comunicăm rezultatele evaluării. Evaluarea este un act unilateral pentru Uniunea Europeană, atât în ceea ce privește adoptarea și amendamentele sau concluziile desprinte. Având în vedere uh, că avem aceste acorduri de tip passporting, uh, noi avem uh, filiale în unul sau mai multe state membre care pot evalua situația la nivelul Uniunii. Până la uh, lansarea crizei financiare, cadrul de supraveghere a fost foarte eficient în supravegherea autorităților transfrontaliere cu, uh, dinspre și înspre țări terțe, însă uh, criza a uh, pus în pericol încrederea între autoritățile de supraveghere și am dus, uh, astfel am ajuns la conceptul de echivalență ca un instrument pentru a sprijini supravegherea prudențială. De exemplu, SUA Uh, a adoptat o lege care uh, permite unei uh, autorități de supraveghere să uh, supravegheze activitățile tuturor uh, activităților de acest tip. Sfera de aplicare pentru uh, supravegherea consolidată va rămâne limitată la instituții nesistemice și importante din țărtățe care uh, activează în Uniunea Europeană cu un active mai mici de 30 de miliarde de euro. <coughs> Revizuirea acestui cadru ar uh, putea restricționa activitățile bancare din țările terțe în Uniunea Europeană și cred că cel mai important ar fi să readucem încrederea între autoritățile de supraveghere pentru a ne asigura că avem uh, cerințe de supraveghere aplicate peste tot. La, uh, peste tot. Și apoi, în urma acestui proces am putea ajunge la o uh, încredere care să ducă la un sistem bancar mai sănătos. Așa cum spunea Olivier, eficiența regimurilor de supraveghere nu este un proces, un act unic, ci necesită uh, supraveghere constantă. Deci este un proces uh, Uh, întins, uh, îndelungat în timp, uh, este de asemenea foarte costisitor. În activitatea noastră de a ne aduce contribuția la eficiența evaluării, am fost destul de influențație negativ datorită lipsei de resurse și deci pe măsură ce mergem înspre viitor trebuie să înțelegem că resursele necesare sunt, sunt foarte costisitoare. Mulțumesc! Mulțumesc! Andrelia, acum uh, Gabriel Bernat. Uh, bună ziua, domnule președinte! Aș dori să mulțumesc uh, membrilor Comisiei ECON care mi-au adresat această oportunitate de a participa la schimbul de vederi cu privire la echivalența. Sigur că Uh, industria de asigurare are o natură internațională, deci Comisia Europeană a uh, hotărât să, inter- să intervină prin uh, directiva Solvabilitate 2. Scopul nostru nu este să ne asigurăm, deci scopul nostru este să ne asigurăm că evităm suprapunerile și um, sporim protecția. Rolul EIOPA este garantat în articolele din solvabilitatea 2 și în articolul 33 din regulament. Uh, nu putem uh, vorbi de un un uh, instrument unic, ci avem mai multe decizii de echivalență. Deci avem solvabilitatea grupurilor, supravegherea grupului și reasigurarea. Și sigur că toate aceste procese sunt diferite pentru că intervin în uh, domenii diferite. Decizia poate să fie luată pe o perioadă determinată într-o țară terță, dacă se consideră că țara este echivalentă, pe deplin echivalentă, dar uh, putem avea și prevederi temporare. Pentru uh, ca o decizie de plină privind echivalența să fie adoptată, trebuie să se respecte o serie de criterii în, conformitate cu Directiva Solvabilitate 2. Uh, scopul nostru este să ne asigurăm uh, dacă rezultatele obținute de către uh, țara respectivă, în conformitate cu solvabilitate 2, este asemănător cu sistemul european. Ne bazăm pe cadrul din solvabilitate 2 și avem cerințe privind guvernanța, supravegherea, secretul profesional, expunerea publică, evaluarea pieței și uh, cerințele de capital bazate pe risc. Rezultatele se bazea, uh, deci uh, concluziile sunt bazate pe rezultate și apoi se ține cont, uh, așa cum s-a spus și de principiul proporționalității. EIOPA a uh, lansat relații cu autoritățile de supraveghere din țările terțe și uh, aceste relații, sigur, trebuie să fie consolidate. Evaluarea se face pe baza uh, răspunsurilor la chestionar și apoi de, pe baza răspunsurilor primite din partea uh, autorităților de supraveghere din țările terțe, dar uh, doream să vă spunem că EIOPA face și vizite la fața locului pentru a înțelege cum uh, funcționează mecanismul de supraveghere în țările respective și felul în care reglementările complexe sunt puse în aplicare. Sigur că aceste evaluări uh, implică și uh, Uh, luări de decizie și, de asemenea, e nevoie de personal pentru uh, EIOPA, dar activitatea uh, noastră uh, ne permite să înțelegem aceste uh, regimuri de reglementare foarte diferite și apoi să uh, construim și uh, standarde, norme sănătoase în domeniul asigurării. EIOPA a efectuat trei evaluări uh, și apoi 12 de analize, așa numite gap analysis, pentru ca regimurile de uh, tranziție din uh, regimul uh, din regulamentul omnibus să poată să fie puse în aplicare. Am pus accentul pe secretul profesional și pe schimbul de informații confidențiale, care, după cum știți, este foarte important pentru buna uh, funcționare a deciziilor de echivalență. Aș dori să mă refer însă acum la un punct foarte important importanța revizuirii sistematice a acestor evaluări. Uh, există în directivă clauze de revizuire, la fel ca și în uh, actele delegate ale Comisiei privind aceste decizii de echivalență. Uh, EIOPA a trecut de la, de la reglementare la supraveghere și deci este foarte important să um, urmărim evoluțiile din țările terțe, dar și punerea în aplicare a schemelor de supraveghere. Și ca pentru ca EIOPA să-și îndeplinească acest rol, trebuie să ne asigurăm că avem acces la toate informațiile relevante din partea țărilor terțe. Și cred că uh, e un principiu care va fi tot mai important pe viitor. Deci, uh, vă stăm la dispoziție cu analiză tehnică și cu actualizări uh, și vom continua să monitorizăm regimurile din țările tețe și sperăm să se acorde atenția necesară și resurselor necesare acestui proces pe termen lung. Mulțumesc! Thank you. Now, Mayer. Mulțumesc, Stephen Mayer. Thank you, uh, Chairman. Thank you, uh, Roberto. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc Roberto, mulțumesc și membrilor Comisiei Econ pentru că au organizat această întâlnire pe un subiect atât de important. Probabil că voi repeta ceea ce s-a spus pe aici pe acolo. Oricum, ce am auzit până acum sunt contribuții excelente. Vreau să subliniez un lucru foarte important în legătură cu echivalența Piețele sunt globale, dar noi reglementăm și supraveghem piețele din perspectivă numai națională sau regională și atunci problema cu coerența, cu coordonarea se pune în permanență. În condițiile în care piețele financiare uh, sunt uh, transnaționale, ne, ne dorim pe de altă parte ca piața europeană să fie uh, sau piețele europene să fie stabile, să fie prospere și să nu fie afectate negative ce se întâmplă în afara Uniunii Europene. Deci trebuie să facem un bilanț uh, în legătură cu cum merg sistemele de echivalență. Așa cum s-a spus, uh, cadrul actual uh, internațional s-a modificat mult. Pe de altă parte, noi avem deja o bună experiență în materie de implementare a echivalențelor de când am făcut reforma reglementărilor respective ca, ca reacție la uh, criza financiară. <clears throat> Comisia a publicat un document în acest sens și am spus că nu avem un singur sistem de echivalență, ci mai multe, <clears throat> fiecare cu elementele lor. Unele sunt numite echivalențe, altele sunt numite endorsement, <clears throat> altele se numesc pașapoarte sau passporting pentru țările terțe. Oricum, toate sistemele au un element comun și anume că după evaluare te bazezi pe legislația și supravegherea efectuate în țara respectivă. Este o evaluare bazată pe rezultate finale și nu e necesar să ai o bază legală, juridică, omogenă. E important pentru că anumite jurisdicții nu au astfel de sisteme de echivalență. Uh, în orice caz, noi suntem implicați în aceste evaluări ale sistemelor de echivalență sau uh, asemănătoare. Am consiliat uh, EMIR în acest sens, SERES și alte entități și pe baza acestor rezultate pozitive, noi avem o serie întreagă de țări terțe și de entități și agenții de rating pe care le-am recunoscut noi la ESMA și s-au uh, încheiat mai multe memorandumuri de uh, înțelegere uh, în acest sens cu țările terțe. Așa cum s-a spus și de către Andreea, este un sistem care este și cronofag și, și foarte costisitor. În sfârșit, ce se poate face în continuare? În primul rând, trebuie să existe în continuare o evaluare consistentă, coerentă, peste tot în lume a sistemelor de echivalențe. Apoi, Uniunea Europeană trebuie să poată să controleze riscurile provenind de la participanții pe piață din țările terțe și care intră pe piața UE. Să se întâmple asta în mod uh, consecvent și apoi Uniunea Europeană să-și consolideze rolul de piață financiară, de platformă financiară pentru restul lumii și ca piețele internaționale să poată să participe și la piața europeană. Apoi, sistemul european, beneficiile sale, într-adevăr, le există. Au existat stimulente pentru statele membre, statele terțe, mă scuzați, pentru ca ele să convergă către sistemele noastre și ne dorim, bineînțeles, ca asta să se întâmple fără uh, inconsecvențe și fără suprapuneri, pentru că oricum ne bazăm pe reglementarea din țările terțe. Însă, cred că e momentul să tragem linie, să facem un bilanț, să vedem cum se poate îmbunătăți sistemul și să vedem ce probleme au apărut. În primul rând, așa cum s-a spus, există o serie întreagă de diferențe și ele vor continua să existe în cadrul sistemelor financiare. Ă, piețele diferă, modelele de afaceri diferă, însă există, bineînțeles, și niște diferențe subiacente care merită să fie abordate. Apoi, așa cum se spune în documentul Comisiei, Până acum n-a avut loc decât o evaluare principală. Ar trebui ca acest exercițiu de monitorizare a cerințelor să continue, cerințelor de echivalențe. Și salutăm ce sugerează Comisia în acest sens, ca autoritățile să fie implicate în acest exercițiu. Intensitatea de folosire a resurselor, s-a menționat asta și vreau să spun că pentru entitățile din țările terțe care trebuie să registreze în Uniunea Europeană, ele trebuie să plătească o taxă, așa cum o fac autoritățile europene. Adică, mă refer la autoritățile de supraveghere europene, ele trebuie să plătească și ele o taxă și ar trebui ca lucrurile să fie tot la fel ca să ne ocupăm de problema resurselor. Mai sunt și alte chestiuni importante pe care noi le-am uh, abordat în evaluarea EMIR pe 2015. În primul rând, Uniunea Europeană aplică acest sistem, pe când jurisdicțiile din țările terțe nu o fac și atunci există niște dezechilibre dezechilibre care afectează negativ uh, Uniunea Europeană față de entitățile din țările terțe, în sensul că primele sunt afectate, pe când celelalte nu respectă anumite reguli. Participanții pe piața UE tot trebuie să registreze um, dacă participă piețele din afara Uniunii Europene. Apoi, proporționalitatea și dimensiunea țărilor terțe, în sensul de dimensiunea piețelor lor financiare și a ponderii acestora. Trebuie să vedem în ce măsură autoritățile de reglementare din țara terță respectivă pot să evalueze riscul de participare a operatorilor lor pe piața UE. E o problemă de evaluare aici. Și autoritățile de reglementare din Europeană nu prea au date și posibilitatea de a evalua acest, acest risc și probabil că nu avem suficiente instrumente de supervizare pentru a face acest lucru. Mă opresc aici și aștept cu nerăbdare să văd ce spun uh, și Parlamentul European pe acest subiect deosebit de important. Mulțumesc <clears throat> pentru aceste contribuții foarte interesante și utile. confirmând importanța și aș spune chiar succesul de care se bucură acest sistem. Pe de altă parte, s-au subliniat niște lucruri care merită în continuare uh, să fie supuse atenției și rezolvate problema timpului necesar pentru a face asta, problema resurselor necesare și a, uh, oricum s-a subliniat că <clears throat> avem o problemă cu absența reciprocității. și apoi entitățile și agențiile europene nu prea au posibilitatea de a evalua modul în care sunt impactate entitățile europene și modul în care se poate colabora cu țările terțe, cu autoritățile de acolo, în condițiile că, în care acestea nu fac evaluarea de risc proprie. În sfârșit, putem să dăm uh, startul pentru niște întrebări. Din motive de timp aș dori să regrupăm aceste intervenții. Domnul Burhar Valț are cuvântul. Două minute fiecare persoană, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. N-am auzit nimic de la invitații noștri un lucru, și anume Brexit. Ce înseamnă Brexitul pentru această echivalență? M-a frapat acest lucru. Și vreau să vă întreb un lucru. Știm că marea majoritate uh, a tranzacțiilor bazate pe produse derivate și marile tranzacții financiare uh, provin din Regatul Unit. Ne îngrijorează viitorul acestor tranzacții în momentul în care se va da drumul la Brexit legislația actuală trebuie să fie modificată astfel încât uh, să existe o supervizare a acestui tip de tranzacții pe uh, produse derivate de către instituțiile europene, agențiile europene. Care ar fi alternativa? Comisia Europeană să se implice și în ce măsură se vor primi garanții ca dacă nu se întâmplă asta, să existe totuși garanții de supraveghere prudențială maxime. Apoi, ce se întâmplă cu sistemul de echivalență și supravegherea acestuia în condițiile în care Comisia poate oricând să retragă sistemul de echivalență uh, sau certificatul de echivalență oricărei jurisdicții în orice moment. Se poate oare îmbunătăți sistemul din acest punct de vedere? Mulțumesc! Olivier și Steven cred că pot să răspundă la aceste întrebări, dar întâi am zis că luăm patru întrebări, mă scuzați, doamna Be- Bereș. Apoi pot să aleagă între ei. Mă întorc și eu la Brexit, pentru că nu putem să avem această discuție dacă nu ne gândim cât de determinată este problema sau chestiunea Brexitului. Și atunci am trei observații. În primul rând, proporționalitatea. Mi se pare că este un concept cât se poate de legitim, la fel ca și subsidiaritatea. Și atunci, proporționalitatea aceasta, așa cum a fost ea folosită până acum, nu ar trebui să fie astăzi reinterpretată în lumina Brexit. Cum se poate face așa ceva? Apoi, avem o serie de documente și pachete legislative în curs de discuție și cum va fi abordată echivalența aici. Mi s-a spus că se va introduce în legislație de la caz la caz un astfel, de, astfel de prevedere pe echivalență, însă nu cumva ne găsim într-un context în care ar trebui să avem o abordare mai degrabă orizontală, ca să vedem ce se întâmplă cu echivalența și cum tratăm acest subiect mai ales în uh, relația noastră cu Regatul Unit. Și în uh, acest uh, context ar trebui ca discuția privind echivalența să fie cumva o precondiție înainte de a discuta alte aspecte legislative. Apoi, posibilitatea de retragere. Comunicarea Comisiei spune asta foarte clar, dar mi se pare că de fapt nu s-a întâmplat niciodată așa ceva. Și atunci mă întreb cum se poate declanșa o astfel de procedură? Nu cumva ar trebui să zicem că Parlamentul European ar putea cere Comisiei să înceapă o astfel de procedură? Eu cred că textul astăzi de lege spune că nu, dar nu știu ce se poate face, care ar fi procedura. Ar fi un nou act de punere în aplicare eventual pe care l-am putea preconiza și aici Parlamentul să aibă rol de inițiator. Mulțumesc, doamna Wimburne. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am să pun o întrebare foarte specifică și poate nu o să vă surprindă uh, pe nimeni aici și nici pe experții noștri. E vorba de recenta hotărâre de uh, echivalență între Uniunea Europeană și Statele Unite și mă adresez domnului Maior și domnului Gersan, nu știu cine va dori să răspundă. În contextul uh, În cadrul acestor uh, relații cu Statele Unite, uh, Comisia a trebuit să intre în detalii uh, privind evaluarea <clears throat> în legătură cu cadrul existent. Au existat probleme de concurență aici, care vizează cele două sisteme de reglementare și care au influențat direct uh, decizia de echivalență până la urmă. Apoi avem probleme de fina uh, stabilitate financiară între, pe cele două maluri ale Atlant Atlanticului. Nu ne puteam aștepta ca lichiditățile să circule uh, fără probleme dintr-un sistem în altul cu condiții și cerințe de capital diferite. Și probabil că operatorii europeni urmau să plătească un preț mai mare față de omologii lor din Statele Unite din pricina um, acestor sisteme, pentru că aceste um, probleme de concurență pe piață, mă întreb, uh, au putut să ducă la niște consecințe. În orice caz, uh, orice probleme cu lichiditățile duc la costuri mai mari pentru operatori uh, și utilizatorii finali. Și atunci vă întreb uh, dacă nu cumva am dobândit ce experiență, se pot trage niște învățăminte de la această decizie de echivalență cu americanii și nu cumva decizia omni, sau hotărârile de omnibus pe care discutăm acum n-ar putea să ne determine să ajungem la un sistem de acordare de echivalențe mai puțin fragmentar. Mulțumesc! Mulțumesc. Doamna uh, Ruptic, mulțumesc. Este vorba aici de supravegherea contra părților. Se spune că tranzacțiile uh, trebuie să fie incorporate în uh, zona, uh, în Uniunea Europeană, din motive de stabilitate și mercatul Unit deține aceste tipuri de operațiuni, cele mai multe în afara zonei euro. În uh, recent, BCE-ul a dat niște hotărâri în acest sens. Astfel, acești operatori pot să ofere servicii indiferent de locul unde se găsesc. Conform regulamentului EMIR, entitățile din țările terțe pot să opereze și în Uniunea Europeană dacă obțin uh, echivalența respectivă. Asta înseamnă că după Brexit, Regatul Unit ar putea să devină un uh, operator sistemic foarte important în afara Uniunii Europene și în afara zonei euro. Nu știu dacă sistemul nostru va putea să absoarbă consecințele Brexit. El nu a fost gândit pentru așa ceva. În orice caz, asta nu apare în decizia de echivalență din 2011. Comisia poate ar trebui să se gândească ca BCE-ul să poată să aibă prerogative în legătură cu uh, acești operatori din țările terțe și mă întreb Comisia ce abordare va avea în condițiile în care vom discuta despre niște volume de tranzacții foarte importante din punct de vedere sistemic. Vă rog, întrebări importante. Domnul Gerson are primul cuvântul. um... Mulțumesc, domnule președinte. Bănuiesc că nu aveți toate datele de care ați af... dar voi încerca să fiu concis când răspund la întrebarea despre derivate și voi regrupa pentru că unele întrebări se suprapun. Domnul Burkhard Balț și uh, încă un coleg au vorbit despre partea mare a derivatelor din Uniunea Europeană, care acum se compensează la Londra. E o problemă. Mai întâi o să vorbesc despre competența BCE, deși văd că doamna Prufnic a plecat din sală. Bun, nu mai mă refer la acea întrebare ca să economisesc timp. Și o să mă refer la întrebarea domnului Balț, o să răspund. E o problemă, dar e legată de filozofia pe care încercam să o explicam în declarația prin derivatele. Există o problemă cu instrumentele uh, în euro care, dacă am înțeles eu din explicațiile BCE, influențează și politica monetară, pe care eu nu mă pot pronunța. Din punct de vedere juridic, BCE ne cere să modificăm articolul 22 din statutul BCE, adică unanimitatea. Chiar dacă ar vrea Comisia să lanseze această inițiativă astăzi, probabil n-am obține rezultate la timp unanimitatea e o problemă mare, cel puțin pe termen scurt. Dar la nivel mai general, aș reîncadra această întrebare în filozofie generală pe care o explicăm noi în documentul nostru. Până la urmă, este vorba despre suma riscului financiar sistemic pe care i-o permiți altcuiva să îi permiți altcuiva să o gestioneze. Ideea e că trebuie să ai încredere în alții, trebuie să ai contrapartide care să gestioneze o parte a riscului tău, pentru că natura finan- sistemului financiar e globală. Nu putem spune, nu vrem să ne gestioneze nimeni altcineva riscurile, pentru că am crește fragmentarea și acest lucru probabil ar fi prejudi- dăunător pentru întreaga economie mondială, sigur pentru cea a Uniunii. Dar sunt limite pentru uh, gestionarea de către de jurisdicție externe a riscurilor mai importante și cu cât sunt mai mare, mai mari aceste riscuri, cu atât vei vrea mai mari garanțiile și să ai o încredere mai mare în contrapartidă. Deci, cumva, aveți dreptate, e o problemă cheie în relația cu Statele Unite, dar în ambele sensuri. Eu nu sunt așa de încrezător în posibilitatea noastră de a gestiona riscurile lor și uh, deci am vrut să uh, clarificăm și posibilitatea lor de a gestiona riscurile noastre, pentru că până la urmă fiecare dintre noi e responsabil în primul rând în fața propriilor instituții politice și pentru propriile riscuri financiare. Deci înțeleg că punem uh, acestea, gestionarea riscurilor proprii în fața celor din alte jurisdicții. Deci felul în care implementăm echivalența și asta am arătat și în documentul de lucru al Comisiei, deci avem această ierarhizare în legătură cu uh, aprofundarea, uh, ana, profunzimea analizelor sau cota de risc gestionată într-o jurisdicție terță. Cred că, de fapt, întrebarea pe care ne-o puneți e dacă există o limită, dacă există un nivel la care nu mai poți accepta echivalența. E o întrebare politică, e și tehnică. N-aș vrea să răspund la partea politică a întrebării, dar până la urmă despre asta e vorba. Înțeleg că aveți opinii pe acest subiect. Acum, doamna Pervanș Berez, voiam să evităm ca proporționalitatea să fie așa un termen uh, atot cuprinzător. Tocmai de aceea am dorit să lucrăm cu serviciile ca să aducem mai multă transparență în legătură cu aplicarea acestui principiu și să arătăm că îl aplicăm în mod coerent și nediscriminatoriu. Bineînțeles, rămâne marja de discreție care e folosită și în acest exercițiu, dar încercăm să fim coerenți când exercităm discreția, discreția și să nu discriminăm. Același lucru e valabil și pentru retragere. Și poate o să revin la limba engleză. Pot să fac aici legătura cu competența comisiei și faptul că avem de-a face cu un act de punere în aplicare. Dacă vrei să fii credibil în gestionarea echivalenței, în administrarea ei, în special când e vorba de felul în care se implementează, pentru că poți accepta modificări legislative în celelalte jurisdicții, deci sunt lucruri care se văd din timp, dar modificarea la nivel de implementare e ceva ce poate fi stabilit de autoritatea de supraveghere din prima zi. Deci, e nevoie de o foarte bună cooperare cu această jurisdicție terță, ceea ce presupune să fie de acord să ne notifice modificările și ca noi să, fim să avem posibilitatea să reacționăm cât se poate de repede. Și dacă mm, nu suntem de acord, putem să suspendăm sau retragem echivalența. Trebuie să facem acest lucru îmi pare rău să spun așa, fără a aștepta luni uh, întregi de dezbateri cu Parlamentul. Sunt de acord că trebuie să existe o înțelegere împărtășită. Comisia n-ar face niciodată un astfel de lucru fără a anunța acest form mai întâi, fără a informa Parlamentul și Consiliul Ecofin, dar mă îndoiesc că procedura actelor delegate, cu tot ceea ce presupune ea, ar fi soluția optimă pe gest- pentru gestionarea unor astfel de situații. La fel și pentru uh, acordarea echivalenței. Este discreționară, e importantă, presupune riscuri sistemice, este cu adevărat politică. Eu mă îndoiesc dacă ar trebui să fie, nu sunt sigur că ar trebui să fie politizată ceea ce presupune anumite compromisuri. N-am răspuns la toate întrebările, îmi cer scuze, dar revin dacă doriți. Mulțumesc, Steven. Permiteți-mi mai întâi să mă concentrez pe problemele legate de contrapărțile centrale și pe felul în care supravegherea uh, în Uniunea Europeană diferă de cea din alte țări în ceea ce privește aceste contrapărți centrale. Așa cum spunea și Olivier deja, în uh, mecanismul de echivalență existent există deja posibilitatea de a ține seama de dimensiunea și de pertinența unei țări uh, terțe, a pieței sale, și acest lucru s-a văzut și în evaluarea echivalenței pentru Statele Unite Trebuia văzut dacă existau cerințe în plus și dacă aveau legătură concret cu ceva din uh, legislația Uniunii Europene, mai ales în legătură cu mm, măsurile de stabilitate și măsurile prociclice. Tocmai aici ESMA are competența de a cere informații în plus, dar avem aceste competențe numai pe aceste elemente suplimentare diferite. Nu avem competențe când este vorba de riscurile generale pe care Statele Unite sau alte contrapartide centrale din țări terțe ar putea să le creeze în Uniunea Europeană. Deci, în sistemul de echivalență există o uh, Uh, bizuire totală în cazul acesta pe uh, autoritățile de reglementare din Statele Unite și noi nu avem competențe de punere în aplicare, nu avem instrumente de supraveghere. Putem cere informații, dar iarăși numai când e vorba de elemente suplimentare unde există diferențe. Unde nu există diferențe, ne bazăm întru totul în cazul acesta pe autoritățile de reglementare din Statele Unite. Cred că, de asemenea, ar fi bine să vedem și cum alte jurisdicții, cum ar fi cele din Asia sau din Statele Unite, eh, soluționează această problemă. Ele cer o înregistrare completă, o supraveghere completă. Deci, contrapărțile centrale din Regatul Unit sunt complet supravegheate și se supun regulilor din eh, Statele Unite și, prin urmare, aplică conformitatea substituită, dar, bineînțeles, punctul de plecare e diferit. Cred că e important, dacă face o comparație cu contrapărțile centrale europene, la nivel european, ESMA primește informații și trebuie să aprobe modificările marjelor și există supraveghetori deci, clar, competențele ESMA în ceea ce privește contrapărțile centrale europene, din punct de vedere tehnic, sunt clar mai detaliate decât pentru țările terțe, pentru contrapărțile centrale din terțe. În ceea ce privește uh, locația pentru compensarea în euro, cum spunea Olivier foarte bine, aceasta este o competență a comunității bancare, a BCE, nu e competența unui micro, unei microautorități de supraveghere. Cu EMBIR e clar că nu există cerințe legate de locație. Uh, Statele Unite nu au astfel de cerințe, nici ele. De exemplu, acceptă compensare mare în dolari în Regatul Unit. Deci vedeți că există modele diferite în lume. În ceea ce privește compensarea în euro, din perspectivă macroprudențială și de macro-supraveghere, aș spune că Există limite clare în sistemul de echivalențe pentru că acesta se concentrează numai pe domeniile unde sunt diferențe, iar pentru toate celelalte te bazezi pe regulatorul din țara de origine. Și cum spunea Olivia, în ce măsură suntem siguri că autoritatea de reglementare ține seama în mod corect de riscurile pe care generează în um, altă jurisdicție? Nu putem spune. Apoi, cum putem separa stabilitatea de concurență și problemele legate de una și de alta. Pentru că discuțiile privind derivatele ne-au arătat, sau Comisia știa foarte bine, că uh, trebuie să ții seama de Statele Unite, de situația de acolo și asta influențează ceea ce faci. Dar, bineînțeles, există în contra, uh, contracte în continuare în care sunt implicate și CCP-uri europene, deci uh, problemele de stabilitate și concurență sunt uh, într-o bună măsură interrelaționate. Dacă ar trebui să avem un act legislativ de gen omnibus, nu sunt expert în materie, mi-e greu să spun, dar cum spuneam mai devreme, cred că e important să vedem în ce măsură putem eficientiza sistemele din diferitele acte legislative. Până la urmă, va trebui să acceptăm că vor fi diferențe pentru că piețele financiare de bază și modelele de bază de afaceri sunt diferite. Okay, so we move to the next group of questions. Uh, Matt Cathy. Trecem acum cu între... Uh, continuăm cu întrebările. Matt Cathy nu este, deci atunci îi dăm cuvântul lui Sven Giegold. Foarte pe scurt, ce mă nedumerește întotdeauna și mi-ar plăcea să îmi spuneți care este părerea dumneavoastră personală dacă constatăm cât de complicat a fost să avem același uh, nivel de reglementare și de supraveghere între 28 de state membre, Și dacă ne uităm la regulile de echivalență, întotdeauna mă gândesc că e foarte greu, e nevoie de timp pentru a supraveghea practicile de supraveghere ale partenerilor noștri și după aceea se acordă echivalența de unde găsim resursele necesare pentru a verifica cum se schimbă lucrurile uh, și cum uh, regulile privind sau punerea în aplicare uh, se schimbă. Deci mă întreb de unde luăm acești bani pentru a angaja personal, de exemplu. Eu am impresia că nici măcar nu am reușit să avem o convergență de supraveghere în Europa. Deci nu avem o competență de supraveghere reală în Uniunea Europeană. Deci câte resurse uh, aveți la dispoziție, avem la dispoziție pentru a supraveghea toate aceste regimuri? E o enigmă pentru mine. Și devine totuși o întrebare foarte importantă dacă ne gândim că urmează și Brexitul. După ce Regatul Unit va părăsi Uniunea Europeană, uh, a priori, Regatul Unit va face obiectul echivalenței. Lucrurile s-ar putea deci să se schimbe și să ne scape de sub control. Deci de unde avem, unde găsim resursele necesare și considerați că avem resursele necesare pentru a da curs recomandărilor și deciziilor adoptate de noi? Thank you. I don't see Mr. Anemans, so Mr. Doamna Anemans, domnul Matu acum. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, experților care au luat cuvântul. Aș dori să fac uh, o observație cu privire la echivalență și la normele uh, mondiale. Pentru că sistemul uh, este criticat, uh, mai ales în sensul că se consideră că este prea îndreptat spre Uniunea Europeană, este eurocentric. Cu alte cuvinte, UE acordă echivalența pe baza deciziilor Comisiei și poate să fie retrasă oricând. Așa cum spunea coordonatorul nostru, domnul uh, Bolț și alții. Din punctul nostru de vedere, Credem că ar trebui să încurajăm adoptarea unor norme mondiale uh, cu mecanisme aferente pentru a soluționa conflictele, de exemplu, ceea ce ar putea să îmbunătățească integra- integrarea pe piața mondială. Uh, de multe ori a fost uh, criticat uh, sistemul uh, pentru bănci, la fel ca și autoritățile de supraveghere. Deci întrebarea mea este dacă considerați că nu ar fi mai bine să avem uh, norme sau standarde mondiale ca alternativă la echivalență în domeniul financiar. Mulțumesc, domnul Iacob von Weizsäcker. Yes, thank you, Chair. Um, I'm delighted to see that the example... Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur de faptul că exemplul contrapărților centrale uh, joacă un rol foarte important și ce am auzit uh, și ce ne-a convins în uh, prezentarea, prezentările din această dimineață e că probabil că pe viitor vom avea nevoie de o tranziție dintre un regim pentru o țară terță, un regim, regim puternic, înspre elemente de uh, Uh, extrateritorialitate, de exemplu, și, în ultimă instanță, pentru că, bineînțeles, că se va pune în pericol arhitectura uh, sistemului financiar mondial, deci înspre, în fine, repatriere. Și mie mi se pare, dacă ne uităm la propunerea privind rezoluția și la legislația existentă, mie mi se pare că nu suntem pregătiți înspre această tranziție uh, din punct de vedere juridic. E vorba de decizii direct, uh, discreționare, extrateritorialitatea nu este foarte clară. Așa cum spunea Sven, nu suntem pregătiți, mai ales din punct de vedere al efectivelor, al personalului. Și aș dori să mai adaug că cred că nu suntem pregătiți nici să ne asigurăm că în toate domeniile relevante avem un, o autoritate de supraveghere europeană care să uh, dea tonul, pentru că dacă vrem să avem uh, supraveghere pe plan extern, atunci trebuie să avem instituții pe plan intern în stare să gestioneze procesul atât în Europeană cât și în exterior. Deci, întrebarea mea este, nu am putea să folosim uh, exemplul uh, contrapărților centrale? UE, uh, SUA folosește, de exemplu, foarte mult uh, extrateritorialitatea în contextul legislației actuale, de exemplu, a revizuirii EMIR pentru a da un exemplu cum putem să abordăm aceste chestiuni și cum putem să pregătim această tranziție de care vorbeam. Mulțumesc, Tom, acum. Mulțumesc, domnule președinte. O întrebare cu privire la MIFID și la MIFIR. Cele două texte legislative care ar trebui să fie puse în aplicare din ianuarie 2018. Știm că există articole foarte importante care se uh, referă la um, um, comerțul cu țări terțe, uh, care va fi jurisdicția uh, care va fi uh, uh, competentă pentru luarea deciziilor de echivalență când MIFID va fi pus în aplicare. Mulțumesc, Olivier Chersa. Yeah, thank you. Um, the On the question of resources <clears throat> that uh, Sven Giegold asked, uh, if you want to make me tell you that uh, uh I think that uh, DG FISMA should have more... Într-adevăr, mm, cred că într-adevăr e nevoie de personal suplimentar, da, e nevoie de uh, posturi suplimentare decât cele trei permanente pe care le avem. Ce am încercat noi în ultimii doi ani e să ne, uh, să trecem de la legiferare la punerea în aplicare, ceea ce înseamnă, sigur, uh, finalizarea pieței unice, dar pentru țări cu care uh, comercializăm, punerea în aplicare a, a prevederilor legislative care le vizează. Nu putem să ne plângem că investiția nu, deci industria nu face investiții pe termen lung dacă nu le asigurăm previzibilitatea necesară în legătură cu regulile jocului. Prin exercițiul Call for Evidence, de exemplu, încercăm să vedem ce nu funcționează în mod uh, foarte specific și nu vom uh, putea continua cu uh, revizuiri care să propună OPCV-urile să aibă noi prevederi suplimentare. Deci ne asigurăm că legislația este pusă în aplicare și ne asigurăm că țările terțe cu care avem regimuri de echivalență, chiar sunt, uh, fac obiectul acestui regim de echivalență. Sigur că nu vorbim doar de resursele noastre, ci și de resursele agențiilor în ce privește uh, echivalența de supraveghere. Noi considerăm că e fezabil. La un moment dat ar putea sigur să fie uh, necesar să vedem dacă vrem și dacă e necesar să uh, adoptăm echivalența. Eu personal cred că echivalența este necesară. Uh, Uh, care ar fi uh, alternativa? Să lăsăm restul lumii să ia uh, decizii și e vorba și de investitori care vin cu numerar în Europa, care investesc în Europa. Nu știu dacă ar fi soluția ideală, pentru că consecințele ar putea să fie foarte importante în ce privește resursele în timp, dar nu nu acum, în momentul de față. În ce privește normele, întrebarea este foarte interesantă. Nu e o alternativă, e baza dacă nu avem norme mondiale, e foarte greu să uh, definești echivalența. Deci, practic, aceste norme uh, mondiale reprezintă criteriul de bază. Doamna Swinburne, pe bună dreptate, spunea că sistemul uh, e diferit de sistemul american. Dar să nu uităm că avem totuși aceste norme uh, convenite la nivel internațional. Deci aceste norme sunt foarte utile pentru echivalențe pentru că Ehm, astfel ele orientează și permit dezbaterea. Pentru că suntem de acord cu privire la principiile de bază. Dacă mm, se pot uh, substitui echivalenței, nu. Răspunsul este nu. Ehm, gândiți-vă doar la TILAC. Ehm, documentul este doar de patru pagini. Nu știu dacă ați uh, uh, citit, pentru Uniunea Europeană numărul de documente este de 60-70 de pagini, deci Ehm, de fiecare dată când este vorba de legiferare, trebuie să faci uh, câteodată alegeri care nu sunt explicitate în normele internaționale. Deci uh, nu se substituie. Câteodată poți să mergi chiar mai departe și aici uh, vă reamintesc că noi suntem singurii uh, din lume care avem uh, un uh, Mm, un standard uh, internațional. Nu știu dacă este bine sau nu, dar în orice caz uh, aveți uh, puteți evalua singuri. În ce privește întrebarea domnului Weitecker legată de MIFID și de MIFIR, da, noi ne-am făcut treaba, am trimis chestionare jurisdicțiilor care țin cont de domeniile noastre de interes, pentru că știți că industria europeană și-a uh, manifestat interesul în ce privește MIFID Mirir, uh, uh, MIFID. Sigur că procesul este uh, în curs, uh, cât nu vom fi acordate echivalența, nu vă putem uh, da date concrete. În orice caz, noi credem că vom fi pregătiți în ianuarie 2018 pentru intrarea în vigoare a MIFID. Uh. Pentru a răspunde domnului von Weizsäcker. Sigur că poate am putea foarte bine, face multe pentru a ne asigura că în legislația actuală se reflectă principiile care stăteau la baza ei, dar care sunt mai bine puse în aplicare în alte părți. Dar în orice caz avem faimoasa listă cu cele 20 de decizii care conține principiile de bază importante pentru noi. Doamna Beres, în contextul uh, Omnibus, uh, a făcut o aluzie dacă ar trebui să facem o revizuire din temelie, nu știu dacă ar fi foarte utilă, dar în orice caz avem un uh, evantai mare de posibilități între ceea ce facem, respectiv să transmitem uh, mesajul lumii întregi, respectiv iată cum interpretăm uh, statutele și cum le punem în aplicare. Și noi considerăm că e uh, suficient pentru a acoperi toate situațiile posibile legate de echivalență dacă am putea avea un temei juridic mai puternic, poate că am putea discuta mai mult în viitor aceste aspecte. Dacă ar fi bine să regrupăm toate aceste prevederi într-un, într-un text unic, până urmă, cred că e o, e, e, e o chestiune de, de, de, de judecată politică. Deci, dacă vrem să avem un text eficient, Uh, sau, pe de altă parte, să fim mai bine organizați coordonându-ne mai bine textele. Mulțumesc! Mă uit la cele trei uh, uh, organisme de supraveghere, Gabriel Bernardino, în primul rând. Mulțumesc, domnule președinte. Ce, ce privește cele spuse de către domnul Gigold, convergența de supraveghere și, proprie, și resursele noastre. În prezentarea de la început am încercat să abordez această temă, dar cred că calendarul este foarte bun. Acum vorbim despre revizuirea uh, uh sistemului de supraveghere în Europa, deci avem uh, posibilitatea de a construi uh, instituții mai eficiente și de a obține convergență de supraveghere. Nu e vorba doar de echivalență cu țările terțe, și, și de convergență de supraveghere în Uniunea Europeană. Sigur că va trebui să alocăm mai multe resurse pentru uh, acest subiect al convergenței în domeniul mm. supravegherii. În contextul uh, echivalenței, cred că trebuie să avem o abordanță bazată pe proporționalitate și să prioritizăm. De exemplu, în cazul nostru, noi considerăm că ar fi bine să uh, ne ocupăm mai ales atunci când se acordă echivalența totală, pentru că astfel uh, dăm uh, autorităților de supraveghere în terțe baza de evaluare a riscurilor uh, Uh, din Uniunea Europeană. Și deci, în astfel de cazuri, credem că este foarte important să avem resursele pentru a proceda astfel și de a privi lucrurile din perspectiva supravegherii, cum e aplicată. Apropo, e foarte important și pentru UE, cât și pentru lumea din exterior. Pentru că nu e doar să adopți regulile, problema este cum le pui în aplicare, uh, mai ales în contextul riscurilor și al uh, gestiunii lor. Apoi, uh, mm, norme sau standarde globale sunt uh, întru totul de acord cu cele spuse de Ovilie. Aceste norme nu se substituie procesului echivalenței. Și sigur că avem uh, elemente diferite în funcție de domeniile din sectorul financiar. În domeniul asigurării, procesul de echivalență pe care l-am lansat în urmă cu câțiva ani cu anumite țări terțe, dacă nu există norme internaționale puternice, Uh, acest proces de echivalență în sectorul uh, asigurărilor a fost un catalizator pentru a umple anumite lacune în țări care au uh, început să adopte regimuri bazate pe risc care se apropie de principiile din solvabilitate 2. Și e un proces care la nivel mondial a fost optimizată astăzi e mai ușor, e, rămâne greu, dar e mai ușor să ai uh, norme internaționale sănătoase. Sigur că uh, în domeniul asigurării uh, încă nu suntem aici, dar totuși credem că procesul de uniformizare din partea UE a fost foarte important. Mulțumesc! În ce privește resursele, dacă întrebați pe președinții autorităților de supraveghere dacă avem suficiente uh, resurse, vă dați seama că răspunsul uh, e foarte clar. Uh, ne-am dorit mai multe resurse, dar în orice caz cred că ar trebui să vorbim mai ales de faptul că piețele sunt mondiale și că supravegherea se face la nivel regional și local și deci apare problema Uh, coordonării. Sigur că avem nevoie de resurse, dar e nevoie de astfel de resurse atât pentru Uniunea Europeană cât și în afara Uniunii Europene. Însă acum aș dori să mă refer la această tranziție de care vorbea domnul uh, von Weizsäcker. Cum am putea trece de la o echivalență totală înspre repatriere activităților financiare? Și cred că în acest context e foarte important să ne dăm seama că există și soluții intermediare, să zicem, și că ar trebui să ne gândim la ele. Ă, în orice caz, în afara Uniunii Europene se optează pentru astfel de soluții. De exemplu, se poate face compensare în euro sau în dolari ă, în ă, Europa, dar e nevoie de înregistrare a autorităților respective în jurisdicțiile noastre. Deci cred că e foarte important să ținem cont de acest aspect. Eu personal consider că ar trebui să încercăm să avem uh, măsuri suplimentare pentru măsurile de supraveghere. Dar, pe de altă parte, este foarte important să ne dăm seama că sistemul de echivalență are avantaje foarte clare, respectiv că acordă stimulente pentru jurisdicțiile externe ca să uh, uh, convergă înspre normele europene și, pe de altă parte, să nu uităm că trebuie să ne bazăm pe aceste sisteme pentru că e vorba de jurisdicții mici uh, sau neînsemnate. Și deci pentru mine uh, ar fi bine să importăm uh, uh, ingrediente din aceste sisteme externe și în sistemul nostru. În ce privește MIFID, MIFIR, Olivier a avut un mesaj pozitiv și cred că e foarte important să soluționăm problema înainte de începutul anului 2018, pentru că atât UE cât și uh, restul lumii se pregătește pentru uh, intrarea în vigoare acestor două directive în 1 ianuarie. Mulțumesc, Andreea! Tot uh, legat de resurse, ce spune Sven Gigol e foarte pertinent. Evaluarea resurselor e greu de făcut. Apoi, în ce privește supravegherea prudențială a instituțiilor din Uniunea Europeană, Trebuie să ne dăm seama că supravegherea instituțiilor care acționează în jurisdicțiile noastre ar trebui să fie făcută de către autoritățile europene. Deci, problema cheie va fi să ne asigurăm că în acordarea autorizațiilor să ne asigurăm că avem ă, suficientă flexibilitate, de exemplu că avem acces la informații la activitățile uh, instituției respective și apoi să uh, ne asigurăm că riscurile au fost uh, cu adevărat evaluate. Apoi, sigur, se mai pune și problema supravegherii și uh, Comisia a propus o uh, soluție simplă în uh, revizuirea în, în uh, directivei privind cerințele de capital. Când e un uh, prag, e nevoie de supraveghere consolidată pentru un grup la nivel european. <clears throat> Un alt aspect care este important și care, din păcate, adesea este neglijat, îl reprezintă problema rezolvabilității. Trebuie să ne asigurăm că, în caz de criză, să ne asigurăm că uh, uh, compania mamă va, uh, suprave- va acoperi costurile în jurisdicția respectivă, chiar dacă este în afara Uniunii Europene. Încă nu am ajuns acolo, dar e un domeniu unde pot interveni și instituțiile din țările terțe. În ce privește normele globale, sunt de acord cu Olivier, bineînțeles. Însă trebuie să vă spun că evaluarea făcută de către Comitetul de la Basel este tot mai utilă, pentru că se verifică respectarea cu normele internaționale. Chiar astăzi, Adam Farkas este în China și încearcă să coordoneze evaluarea uh, de, um, instituirii de către chinezi a um, raportării pentru lichiditate. Deci, uh, încercăm să ne asigurăm cu, că jurisdicțiile din țărtețe respectă normele internaționale, ceea ce ar putea să fie o informație foarte utilă și în sistemele de echivalare. Mulțumesc! Ultima rundă de vorbitori acum. Nina de din partea socialiștilor. Chair and, thank you. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc uh, tuturora pentru prezentări. Am fost uh, impresionant că n-ați spus nimic, uh, niciun cuvânt care începe cu B, în ciuda îndemnurilor la așa ceva. Comisia ne dă tot felul de asigurări, dar există totuși dubii în legătură cu modul în care se vor implementa lucrurile, evitându-se inconsecvențele și incoerențele probabil că reforma, într-un fel sau altul, va avea loc, dar nu imediat, iar sistemul va continua să acționeze ca până acum. Sistemul nostru funcționează. Nu ar trebui să ne lăsăm tentați de cerințe de supra-echivalență, pentru că nici în țările noastre, 27 sau 28 câte o fi ele, nu am implementat tot ce trebuia la instituțiile noastre de supraveghere. Și atunci, unde este echilibru? Când călătoresc în uh, Europa, deseori mi se spune, ia uite ce, ce confuze sunt lucrurile în Europa. Cum să găsim, deci, un uh, echilibru? Nu este numai o hotărâre de ordin tehnic, este și una politică și cum să ne asigurăm că echivalența nu devine un fel de joc de fotbal politic. Comisia face sugestii și spune că e nevoie de mai multe inspecții la fața locului și de acces la date în țările terțe și cred că asta este justificat. Însă știm, pe de altă parte, că inspecțiile la fața locului pot să fie foarte intense, și să consume foarte multe resurse și pot să sufere și de alte păcate. Și atunci mă gândesc la alte aspecte și mă gândesc și la Brexit. Avem sute de mii de produse financiare care vin din Regatul Unit din partea a peste 5.000 de entități financiare. Cum vom organiza tot acest flux? Cum îl vom controla? Trebuie cumva să ne gândim la un mecanism, la un punct de plecare diferit aici, în ce privește supravegherea uh, contrapărților uh, centrale. Ați spus că e nevoie de mai multe date pentru a cunoaște riscul anumitor instituții, însă mă gândesc iarăși la capacitatea lor de a dăuna uh, economiei europene și încă o dată revin la problema cooperării între instituțiile de supervizare europene. Domnul Solojan are cuvântul, vă rog. Thank you, uh, President. I have a... Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare simplă. Să presupunem că toate cerințele de echivalență sunt îndeplinite de sectorul bancar într-o țară, chiar dacă țara aceasta poate să fie Regatul Unit de aici peste doi ani. Asta ar însemna că ar însemna că o astfel de țară poate obține acel pașaport european? Domnul președinte. Da, ați văzut că doamna Nina Ghil așa depăsit uh, timpul uh, acordat. Pedro este ultimul pe listă, domnul Pereira. Uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cred că s-a vorbit deja în lung și în lat de echivalențe și împărtășesc o serie de temeri exprimate aici de colegi. M-aș concentra totuși pe un aspect, sistemul sau regimul de rezoluție bancară, pentru că și acesta pune probleme de echivalență. Și Asta ține de coerența și consecvența UE pe plan internațional, din punct de vedere al uh, instituțiilor uh, bancare. Deci, rezoluția bancară, directiva respectivă, nu prevede propriu-zis de clauze, clauze privind uh, echivalența. Însă, procesul de rezoluție bancară poate să aibă reverberații transfrontaliere și poate uh, deci să aibă consecințe internaționale. Și cu atât mai mult dacă e vorba de bănci uh, cu valență internațională. Și aici cred că avem probleme de echivalență <clears throat> care nu au fost suficient de mult luate în considerare. Dacă mă gândesc la uh, concepte cum ar fi entitatea de rezoluție sau grupul de rezoluție, facem aceste exerciții într-un context european. Dacă se întâmplă asta, putem să aplicăm <clears throat> anumite de astfel de prevederi aici în Europa, dar ce se întâmplă în țările terțe cu rezoluția bancară? Ce fel de reguli de echivalență ar putea să se aplice unei astfel de situații? <clears throat> A doua întrebare se referă la acel uh, bail-in contractual de la articolul 55 din directivă. Este o propunere de derogare propusă de comisie și probabil că nu ea va rezolva toate problemele care ar putea să apară. Și atunci ne întrebăm dacă un regim de recunoaștere uh, a ar putea să ne fie de folos într-o astfel de eventualitate. Și să mai pun o întrebare generală pe care de altfel a adresat-o doamna Pervanș Beres, și anume, dacă nu cumva nu ne-ar trebui un regim echivalent și orizontal în acest domeniu. Domnul Olivier Gherzan este ultimul care poate să dea răspuns. Mulțumesc foarte mult! Și prima și a doua întrebare, de fapt, se referă la același lucru. Am spus ceva la început și poate că ar trebui să repet asta acum. Echivalența nu înseamnă că există aceleași reguli și așa mai departe. Nu, echivalența înseamnă că um, ne aflăm pe un fel de scară și pe niveluri de intensități diferite de cooperare în funcție de jurisdicția cu care vorbim și e vorba de nivelul de risc perceput. Echivalența înseamnă că în anumite țări există reguli care duc la niște efecte echivalente și această interconectare, cu cât este ea mai intensă, cu atât putem fi mai uh, încrezători în ce se întâmplă în această jurisdicție din țara terță. Cam așa stau lucrurile. Sunt de acord cu doamna Gil, în legătură cu Brexit. Într-adevăr, practicile nu se vor schimba peste noapte. Legislația nu se va schimba peste noapte. Asta înseamnă că nivelul de încredere și de interconectivitate uh, Uh, se vor modifica, totuși asta merită să fie analizat în continuare, nu va fi ceva simplu. Apoi, Regatul Unit uh, va obține acel pașaport? Nu. Nu știu, poate în cadrul MIFID uh, am putea să modificăm limbajul folosit în acea directivă, dar pașaportul este acordat când ești pe piața unică. Îmi pare rău, Regatul Unit va ieși de pe piața unică dacă băncile britanice se vor califica pentru așa ceva, vor respecta, respecta cerințele, nu știm. Vom vedea. Vom vedea cum stau lucrurile. Nu putem să știm de pe acum. În ceea ce privește acea fortăreață Europa de care ați vorbit, echivalența este necesară pentru că este vorba de niște cerințe pentru niște jurisdicții în afara UE care sunt echivalente cu cele din Europeană. Deci, jocul trebuie să aibă niște reguli respectate de toată lumea, inclusiv de Regatul Unit. Această fortăreață Europa, acest concept nu prea înțeleg eu, pentru că probabil că suntem cea mai deschisă zonă economică din lume aș spune eu, cel puțin în ce privește serviciile financiare. Apoi, doamna Gil, ați remarcat ceva ce vreau și eu să spun. Într-adevăr, când cineva părăsește clubul nostru și deci nu mai face parte din jurisdicția noastră, trebuie să se întâmple niște lucruri în condițiile în care interconexiunile sunt foarte, foarte mm, mari. Ați vorbit despre inspecții la fața locului, ce se poate face. E vorba de resurse, e nevoie de resurse. Am făcut asta și cu partea americană. Dar, ă, bineînțeles, nu numai cadrul legislativ este important aici. Acest gen de inspecții sunt necesare și ele. Apoi, ce vom face cu acele jurisdicții cu care suntem foarte conectați? Într-adevăr, cu atât mai mult vom fi noi ocupați la serviciile noastre și la celelalte agenții și autorități de supraveghere în anii viitori pentru a rezolva aceste probleme. Domnul Pereira a mai pus o întrebare. Și aș dori să nu existe înțelegeri. Nu există sistem de echivalență pentru rezoluția bancară pentru că nu e necesar așa ceva. Nu, la nivelul rezoluției bancare necesară este cooperarea. Nu trebuie echivalență. Dacă vreodată va trebui să supunem rezoluției bancare un grup internațional bancar foarte mare, nu mai contează echivalența sau nu va fi nevoie și e nevoie de un sistem interoperabil. Pentru că dacă nu rezolvăm lucrurile împreună, pe un astfel de grup bancar, atunci consecințe vor fi pentru toată lumea. Iată de ce încercăm să facem tot felul de repetiții generale cu autoritățile americane pentru astfel de eventualitate. Deci nu preconizăm un sistem de echivalență în rezoluția bancară pentru că nu văd la ce s-ar aplica așa ceva. Ideea este să se aplice în mod consecvent normele internaționale ă, în diferitele jurisdicții, să știm ce facem când e ceva de făcut și facem și exerciții, vă spuneam, ă, în mod ă, constant, nu prea le, le face publicitate, dar facem astfel de exerciții și de încercări cu colegii din jurisdicțiile celelalte ca să vedem cum ar putea să funcționeze așa ceva. Nu văd ce am putea să facem altceva. Acel contractual bail-in de care ați vorbit nu este o panaceu universal, dar nici aici echivalența nu ar fi de mare folos. Pur și simplu, ideea este să ne asigurăm că acest bail-in este posibil în jurisdicțiile din țările terțe, adică în băncile respective. Și asta înseamnă o evaluare de tip uh, supraveghere. Dacă uh, bordul de supraveghere unică, mecanismul de supraveghere unică ia o hotărâre, el poate să ceară băncii să emită uh, niște uh, cum zic? se emită niște pasive în jurisdicția din țara terță în anumite condiții. Eu cred că așa stau lucrurile, mai ales uh, având în vedere discuția de față pe echivalență. Mulțumesc foarte mult, domnul Maior. Are cuvântul? Și apoi Andreea. <clears throat> Aș dori să reacționez la prima idee, sugestia acum că am asistat la această fortăreață Europa și că e greu să intri aici, să pătrunzi aici pe piața europeană și, și Olivier a spus ce a spus și eu la început, ne găsim astăzi într-un context în care participanții UE de pe piață, dacă vor să se ducă în alte părți, trebuie să se înregistreze și sunt supuși procesului uh, total de supraveghere pe unde se duc. Pe de altă parte, și noi ne bazăm în mare parte pe uh, supraveghetorii uh, străini care dau toate aceste autorizații și, în orice caz, echivalența este o decizie destul de importantă odată ce este acordată. Deci hotărârea este importantă um, există niște costuri care se impun sistemului de supraveghere în Europa care nu pot fi ignorate și nu văd în ce măsură asta înseamnă că noi suntem o fortăreață față de ceilalți. Apoi, tot așa am spus mai devreme și am subliniat că ar trebui să vedem în ce măsură putem să ne sporim prerogativele de a avea informații și date de la țările terțe, uh, cum să obținem de la ei aceste date. Ideea este nu de a suprapune activităților, regulă, reglementărilor uh, și autorităților naționale, ci să cerem date pertinente pentru nivelul UE. Acum, reversul medaliei este următorul. Nu știm dacă uh, autoritățile de supraveghere din țările terțe percep la fel uh, ca noi riscul, dacă au aceleași priorități. Și, bineînțeles, că fiecare se concentrează pe propriul risc, din propria jurisdic- jurisdicție. Mm, eu cred că asta este o abordare rațională, dar totuși tot ne trebuie niște date în plus. Ideea este nu de a ne suprapune peste ce fac ceilalți, ci pur și simplu pentru a putea mai bine să circumscriem riscul care ne poate afecta pe noi în Europa. Și apoi uh, problema acelor taxe care se pot, uh, se pot uh, impune noi uh, cerem să plătească niște taxe agențiile de rating supravegheate de ESMA, dar nu facem asta unor entități din afară. Poate ar merita să impunem astfel de taxe pentru că se cheltuiesc niște uh, resurse importante pentru a acorda um, aceste sisteme agențiilor de rating uh, exterioare, externe, poate că ar trebui să ne gândim la astfel de eventualitate. Mulțumesc. Andrei. Da, aș dori să subliniez și eu ce a spus Olivier Gersan când vine vorba de rezoluția bancară. Se întâmplă că am avut un caz de succes de mediere săptămâna trecută, unde era vorba despre un plan de rezoluție bancară transfrontalieră în care erau implicate patru țări. Într-adevăr, în acel caz s-a dovedit că e nevoie de o cooperare foarte bună între aceste jurisdicții, astfel încât uh, să existe rezoluție bancară efectivă peste tot uh, cu ajutorul acestei cooperări într-un sistem, uh, bineînțeles, complex, transfrontalier, dar și internațional. Cu cât există mai multă cooperare, cu atât există mai multe asemănări între instrumentele UE și cele din afară, cu atât este mai ușor să ai un plan de rezoluție bancară care să se bazeze cu adevărat uh, pe deciziile autorităților bancare din țările terțe. Întrebarea este dacă avem astfel de e, uh, instrumente astăzi, sunt ele suficient de solide și pot ele cu adevărat să acționeze în cazul în care avem o problemă și o criză. Mulțumesc! Nu mai avem alte probleme, alte întrebări. Cred că am ajuns la sfârșitul acestei dezbateri. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc celor trei autorități, mulțumesc Comisiei pentru această uh, discuție fructuoasă, diverse, nu mai am nimic de spus nici dumneavoastră. Ne întâlnim din nou cu colegii de la buget uh, la Strasburg uh, lunea viitoare. 8 seara, bineînțeles. Vă mulțumesc. Ședința se suspendă.